Colleagues, uh, take your seats. I'm going to make a prompt start. Stimați colegi, vă rog să luați locul ca să începem la timp. Vă mulțumesc. Haideți să adoptăm ordinea noastră de zi. Dacă nu sunt comentarii, o considerăm adoptată. Anunțurile președintelui. Regimul lingvistic. Avem interpretare în franceză, germană, italiană, olandeză, engleză, greacă, spaniolă, portugheză, suedeză, maghiară, letonă, polonă, slovacă, bulgară și română. Doar în aceste limbi avem interpretare astăzi. Astăzi, Parlamentul a primit poziția în prima lectură a Consiliului cu privire la regulamentul revizuit privind Europol. Conform regulii 66, această poziție ne-a parvenit astăzi. Poziția Consiliului este identică cu textul convenit și astfel putem adopta textul respectiv într-o lectură, într-o a doua lectură mai repede. Domnul Diaz de Mera ne sugerează următorul calendar. 20-21 aprilie, discutarea proiectului de recomandare pentru a doua lectură la LIBE și stabilirea termenului pentru amendamente doar în limba engleză, apoi votul în LIBE pe 28 aprilie și pe 10 mai va avea loc votul în plenară pentru a doua lectură. Punctul 3. Aprobarea procesului verbal. Dacă nu sunt comentarii, se adoptă. E toată lumea atentă? Mulțumesc. Acum trecem la punctul 4. Colegii, colegii știu din uh, e pe care le-am schimbat uh, săptămâna trecută faptul că am adăugat două puncte importante pe ordinea noastră de zi de astăzi și vom încerca să fim cât mai eficienți. Punctul 4, în primul rând. De fapt, punctele 4 și 5 vom analiza vom examina proiectele de recomandare pentru a doua lectură. Pe 7 aprilie, conferința președinților a hotărât să avem un vot cu privire la PNR și cu privire la pachetul privind protecția datelor în această sesiune plenară. Consiliul a adoptat pe 8 aprilie prima sa lectură cu privire la pachetul privind, privind protecția datelor și a transmis aceste documente Parlamentului. La deschiderea sesiunii de astăzi, președintele Parlamentului a confirmat faptul că a primit aceste documente și conform regulii 66, aceste documente ne-au parvenit nouă Comisiei Libe. Textele transmise de Consiliu corespund acordului convenit pe 15 decembrie 2015 de către Consiliu și Parlament și pe acord pe care l-a convenit și Comisia Libe pe 17 decembrie. Pe 17 decembrie am scris o scrisoare președinției după votul nostru. Și în această scrisoare am spus că dacă poziția în prima lectură a Consiliului corespunde cu textul convenit de Comisia Libe pe 17 decembrie și după verificarea din partea juriștilor lingviști, eu recomand ca membrii Libe și plenara însăși să accepte textele Consiliului fără amendamente. Acum voi da cuvântul pentru niște luări de cuvânt foarte scurte celor doi raportori pentru cele două dosare și voi da cuvântul și președinției Consiliului. În primul rând am să rog raportorul pentru directiva privind protecția datelor, doamna Lauristin, să ia cuvântul. Mario, te rog. Mulțumesc, Claude. Nu am să repet tot ce ai menționat deja în ceea ce privește decizia Consiliului și faptul că suntem dispuși să o acceptăm. Eu aș dori doar să spun că sunt foarte mulțumită de faptul că am ajuns în sfârșit în ziua în care putem prezenta în plenară întregul pachet, inclusiv regulamentul, directiva și PNR-ul. Mă bucură faptul că în cooperarea noastră dintre raportorii în din toate grupurile politice, am ajuns la un rezultat. Parlamentul, Consiliul și Comisia pot ajunge la rezultate substanțiale, în așa fel încât să demonstreze faptul că se apără drepturile fundamentale, valorile europene, în uh, lupta împotriva terorismului și în uh, eforturile de a apăra drepturile omului este un aspect foarte important. Și nu în ultimul rând aș dori să spun că am constatat cât de importantă este cooperarea între autoritățile de aplicare a legii, cât de importantă este cât de important este schimbul de informații și sunt sigur, sigură că de acum încolo lucrurile vor decurge și mai uh, bine. Mulțumesc, Mario. Raportorul pentru Regulamentul General de Protecție a Datelor, Albrecht, are probleme cu transportul și acum doamna Ska Keller va spune câteva cuvinte în numele său. Ska, te rog. Da, într-adevăr, nu prea avem ce face dacă suntem uh, blocați în trafic, de aceea domnul Albrecht nu a reușit să ajungă la timp. M-a rugat să vă transmit următorul mesaj. Stimați colegi, stimați uh, raportori din umbră, după mai mult de patru ani de muncă în calitate de raportor, eu vă propun să adoptăm propunerea pentru un regulament general de protecție a datelor, așa cum a fost adoptată și transmisă de către Consiliu. Ea este rezultatul unor negocieri intense în trialoguri și se bazează pe votul nostru în, în prima lectură din 2014 și pe munca pe care am făcut-o și în 2015. Rezultatele din timpul președinției luxemburgheze sunt un semnal bun. Președintele Comisiei și Parla- președinții Comisiei și Parlamentului și șefii de stat și de guvern au anunțat de mai multe ori faptul că vom ajunge aici. Avem uh, aproape unanimitate în acest dosar și acest lucru arată faptul că vom uh, asigura respectarea corectă a drepturilor consumatorului și în același timp vom avea standarde înalte de calitate aici. Vreau să subliniez încă o dată un lucru. Eu nu consider că cele două aspecte sunt, uh, se exclud reciproc. Sunt convins că respectarea protecției datelor nu este doar o condiție pentru încredere și inovare într-o economie digitală, ci mai mult va fi cheia succesului pentru economiile noastre. Noi, europenii, nu numai că exportăm un grad înalt de protecția datelor, vom inova pe viitor în acest domeniu. Standardele pe care le definim noi astăzi vor fi esențiale în foarte multe domenii. Compromisul la care am ajuns într-un proces democratic remarcabil în ultimii ani este un pas înainte imens înspre crearea unui mediu digital, legal, uh, juridic bun pentru viitor. Ne mulțumesc încă o dată raportorilor din umbră și tuturor colegilor din Parlament, din Comisie și din Consiliu. Le mulțumesc și tuturor părților interesate pentru colaborarea lor, pentru faptul că au contribuit cu deschidere și cu dedicare. Am ajuns așadar la un acord larg acceptat. Cred că mâine dimineață la această comisie vom uh, reuși să adoptăm acest uh, pachet alături de pachetul prin protecția datelor și vom reuși și joi să votăm în plenară așa cum trebuie. Autoritățile de protecție a datelor, statele membre și celelalte părți interesate vor putea, în sfârșit, să pună în aplicare această lege unică europeană privind protecția datelor. Vă mulțumesc tuturor, spune Ian. Mulțumesc. Raportorii sprijină procedura pe care o vom urma. Aș dori să dau cuvântul și reprezentantului președinței Consiliului. Mulțumesc, domnule președinte, stimați europarlamentari și Consiliul salută acest acord la care s-a ajuns în decembrie cu privire la regulamentul general privind protecția datelor și cu privire la directiva privind protecția datelor. Într-adevăr, negocierile au fost foarte intense, dar în același timp au fost foarte eficiente. În numele Consiliului aș dori să mulțumesc Comisiei Libe și mai ales raportorilor, doamnei Lauristin și domnului Albrecht, pentru munca lor și pentru abordarea constructivă. Regulamentul general stabilește reguli armonizate pentru procesarea datelor personale și astfel piața internă a datelor se va dezvolta. Directiva, pe de altă parte, se asigură că forțele polițienești vor putea coopera în mod eficient și forțele judiciare. Votul de mâine la Libe va deschide calea către adoptarea acestui pachet în plenară. Și acest vot în plenară va fi ultimul pas necesar de natură politică, în așa fel încât statele membre și cetățenii să înțeleagă că Europa este pregătită pentru a intra în era digitală. Mulțumesc foarte mult! Stimați colegi, în ceea ce privește procedura, după cum v-am spus, pe 7 și 8 aprilie, Termenul pentru amendamente este ora 10 seară. Procedura de la LIBE se va desfășura doar în limba engleză, așa cum am căzut de acord la ședința coordonatorilor. În plus, amendamentele trebuie să fie înaintate doar în format Word, apoi conform uh, regulii 66.4 din uh, codul de procedură, doar membrii sau supleanții permanenți în această comisie pot înainta propuneri uh, pentru respingere sau amendamente. Deci termenul este, după cum v-am spus, votul va avea loc la Libe mâine dimineață, la ora 11 și 15, în această sală. Bun, stimați colegi, dacă am terminat aici, putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 6. Cred că și aici cineva este blocat în trafic. Da, se pare că da. Doamna Wikström nu se află aici. Doamna Wikström va întârzia oare foarte mult? Cinci minute, se pare? I'm not sure what to do here. Colleagues, just, uh, um, just one sec. Stimați colegi, numai puțin, aș dori să verific când va sosi doamna Wikström. I think, I think if she's going to be delayed, I think I'll just move on to the... Dacă va întârzia, atunci vom trece la sistemul, la mm, sistemul de pază europeană de frontiere și de coastă și vom reveni la punctul 6 în momentul în care sosește și doamna Wikström. Să trecem așadar, stimați colegi, la punctul 7 de pe ordinea de zi. E o seară la Strasburg, nu doresc să întârzie lumea nicăieri. Aș dori să respectăm timpul alocat. Văd că lumea își face poze și se discută în sală. Nu e nimic. Ignorând un pic uh, atmosfera mai lejeră din sală, haideți să continuăm cu punctul 7, un punct foarte important. Tot văd că intră lume, și cred că la un moment dat va sosi și doamna Wikström, nu? Bine. Punctul 7, un punct foarte important. Sistemul de pază europeană de frontieră și de coastă. Stimați colegi, acest dosar este o prioritate pentru Comisia Libe și calendarul este foarte, foarte strict. Este important să avem uh, controle bune la granițele externe ale spațiului Schengen. Propunerea pentru o pază europeană de uh, graniță și de coastă va consolida controlul frontierelor externe prin rezolvarea anumitor slăbiciuni din sistemul Frontex actual. Domnul Pabrix este raportor, este pregătit să ne spună câteva lucruri. După ce e cuvântul raportorul, va lua cuvântul atât, vor lua cuvântul atât Comisia cât și Pregenția Consiliului. Și apoi vor avea cuvântul domnul Legeri și domnul Vieviorovski. Să ia cuvântul, timp de șapte minute aproximativ fiecare. Apoi vom discuta și cu raportorii în umbră și cu membrii care mai doresc să iau cuvântul. Îi dau cuvântul domnului Pabrix acum să ne prezinte raportul. Domnule Pabrix, sunteți pregătit? Vă rog. Um, uh, Mulțumesc, domnule președinte, domnule și domnilor. E o plăcere pentru mine să prezint acest raport vizând Paza Europeană de Frontieră și de Coastă, așa cum știți cu toții și cum ați menționat și dumneavoastră, domnule președinte, am primit această propunere din partea Comisiei Europene cu puțin timp în urmă. Ca atare, eu însumi și toți raportorii din umbră am fost constrânși de calendar. Și înainte de a trece la context, aș vrea să spun câte ceva și despre formă. Mă bucur de munca transparentă și constructivă pe care am avut-o până acum cu reprezentanții celorlalte grupuri politice din Parlament și aș spune încă o dată că a fost deosebit de constructivă cooperarea noastră. Rezultatul este acest proiect de raport și acum aveți propunerea noastră pe masă. Nu cred că trebuie să subliniem încă o dată cât de important este spațiul Schengen pentru Uniunea Europeană și cât de important pentru noi să abordăm uh, curenta criză a migrației în Uniunea Europeană. În ce privește spațiul Schengen, este una din realizările cele mai mari ale Uniunii Europene. Iar acum, din cauza că frontierele noastre externe se află sub presiune, riscăm tot mai mult să renunțăm la anumite aspecte ale Schengen. Și tocmai pentru a evita acest lucru este foarte important să continuăm să ameliorăm administrarea și managementul frontierelor noastre externe. Și, în mod evident, timpul e crucial. Siguranța frontierelor externe ale UE este o condiție nu doar pentru o mai bună soluționare a crizei migrației, pentru că în momentul de față multă lume suferă de aceasta, ci și pentru o securitate sporită pentru cetățenii noștri și pentru țările noastre. Știm cu toții eh, cât de oribile au fost atacurile teroriste din Paris și din Bruxelles și, fără îndoială, astfel de atacuri vor mai veni. Iată de ce trebuie să facem ceva pentru a ne asigura propria siguranță. Acum, ca să mă refer la câteva principii de bază ale raportului, trebuie să menționez mai întâi că au existat critici eh, din partea celor care se tem, poate, că o cooperare sporită în administrarea frontierelor ar uh, putea prejudicia în vreun fel suveranitatea statelor. Acest lucru nu este adevărat, pentru că am analizat propunerea uh, împreună și am ameliorat-o împreună. Practic, agenția nu va face decât să sporească suverenitatea statelor membre, deoarece Uniunea Europeană e atât de puternică pe cât de slabă cea mai slabă veriga sa. Și capacitatea țărilor care se află la frontierele externe va fi sporită prin activitatea acestei agenții. Apoi, e important să arătăm cetățenilor europeni că Uniunea Europeană este un proiect eficace și că nu în toate deciziile noastre politice am fost neapărat <laughs> mândri de eficacitatea noastră. Iată de ce crearea acestei agenții și consolidarea Frontex este un exemplu foarte bun despre felul în care putem demonstra că Uniunea Europeană poate fi eficace și poate mai bine decât până acum să administreze frontierele sale externe. Cetățenii noștri au nevoie de securitate sporită, ei au nevoie să creadă în capacitatea Uniunii Europene. Acum, în ce privește propunerea, în munca noastră ne-am limitat la două principii. Primul, trebuie să ne asigurăm că propunerea Comisiei garantează că agenția este, va fi mai eficace decât este astăzi Frontex. În al doilea rând, o provocare pentru noi a fost calendarul, timpul pe care l-am avut la dispoziție. Practic, subminăm orice alte planuri ce țin de securitatea internă, criza migrației, frontierele externe, criza refugiaților și așa mai departe. Nu putem progresa în paralel cu alte proiecte dacă nu rezolvăm mai întâi acest dosar. Am fost transparenți și am încercat să ținem seama de toate sugestiile posibile care răspundeau sigur principiilor noastre din partea tuturor grupurilor politice și a raportorilor din umbră care au fost de acord cu ideile de bază, cu viziunea și principiile documentului nostru. În ce privește părțile mai controversate ale raportului, menționam deja unul, este suveranitatea. Al doilea punct, mai delicat, și practic e o întrebare, ce e de făcut atunci când un stat membru nu dorește să coopereze, chiar dacă suferă de presiuni externe și presiuni migratorii, eu cred că și aici am găsit o modalitate, un compromis, uh, modalitate prin care, fără a pune în pericol suveranitatea, să nu suferim nici noi toți ca Uniune. Propunerea Comisiei vrea să se stabilească rapid un corp de gardă cât se poate de rapid și apoi experți suplimentari în țările cele mai afectate de criză. Și din motive de corectitudine, aș dori să numesc acest corp uh, un corp de um, reacție rapidă, pentru că ei, în termen de câteva ore, poate, trebuie să poată fi desfășurați pe teren. Apoi, același lucru se aplică ofițerilor de legătură care trebuie să poată fi trimiși într-un număr mare de țări eu aș spune că fiecare țară pentru a discrimina trebuie să țină seama de aceste lucruri și în principiu va fi vorba de un schimb mai rapid și mai eficace de informații. Agenția poate oferi asistență statelor membre, în special celor care se confruntă cu probleme, asistență cu anumite instrumente, pentru că va avea o capacitate tehnică lărgită, iar dacă uh, Există un stat membru mai mic sau mai slab uh, tehnologizat, acesta poate primi asistență. într-o serie întreagă de activități pentru uh, căutare, pentru returnare și e vorba de a demonstra că suntem eficace, dar nu trebuie să uităm nici de elementele de bază, valorile Uniunii Europene, printre care drepturile fundamentale sunt temelia. Agenția are în funcționarea ei o serie întreagă de măsuri care permit apărarea drepturilor fundamentale în derularea activităților agenției. Agenția trebuie să fie responsabilă, trebuie să fie vizibilă, uh, și intervine aici nu doar rolul Consiliului, ci și cel al Comisiei și al Parlamentului. Cred că Parlamentul trebuie să joace un rol și atunci când va fi ales directorul acestei uh, agenții, fie că e vorba de un director executiv sau un director executiv adjunct. Eu cred că dacă reușim să ameliorăm Frontex la timp, și să creăm Agenția Pazie de Coastă și de Frontieră va fi un exemplu bun că Uniunea Europeană este are instituții eficace și că poate să readucă nu doar speranța, ci și încrederea în rândul cetățenilor europeni. Încrederea în Uniunea Europeană. Și aceasta este valoarea adăugată pe care agenția o aduce cu sine. În fine, v-aș reaminti și că nu trebuie să credem că agenția va fi un glonț de argint pentru toate problemele noastre. Va fi nevoie de decizii rapide și inteligente și pe multe alte dosare. Deci haideți să nu împovărăm prea mult acest document, acest raport, cu toate ideile noastre bune. Pentru că succesul acestui proiect depinde de capacitatea noastră de a răspunde unui calendar strâns și să încercăm să ameliorăm această agenție, dar nu doar cu uh, bune intenții și să nu, cum spuneam, supraîncărcăm acest raport. Trebuie să lăsăm să fie eficace. Mulțumesc încă o dată tuturor raportorilor din umbră, dar și experților din celelalte instituții. Eu cred că am deschis calea spre succes și în lunile care vor veni uh, Sper să avem și dovezi clare, să avem reacții la fel de pozitive și din alte grupuri. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul de Coster, acum în numele Comisiei Europene, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Bună seara tuturor. Aș începe cu cele spuse de domnul raportor în concluzie. Această propunere, în ce privește o pază europeană de frontieră și de coastă, nu va fi într-adevăr un glonț de argint, pentru că nu va rezolva toate problemele legate de criza migrației. Există o serie întreagă de măsuri propuse, unele au fost adoptate, unele au fost implementate sau nu. Și e nevoie ca toate aceste măsuri să fie implementate așa încât răspunsul să fie unul eficace, în principal la criza migrației în toate aspectele sale. Vreau să mulțumesc raportorului și, de asemenea, Consiliului pentru că au reacționat rapid la propunerea Comisiei, așa încât, iată, astăzi la Libe deja avem pe masă proiectul de raport al domnului Pabrix este un lucru esențial. Tocmai pentru ca să salvăm Schengen, ar trebui într-adevăr să recapătăm controlul frontierelor noastre externe. Și aici aș sublinia faptul că a vorbi de recâștigarea controlului la frontierele externe nu înseamnă că trebuie doar să îi păzim pe ai noștri. Nu înseamnă să decidem la frontiera externă dacă o anumită persoană are voie să intre în Uniunea Europeană, iar dacă nu are dreptul uh, de a intra în Uniunea Europeană, atunci această persoană trebuie să rămână în afara ei. Nu vrem să creăm o fortăreață, dar trebuie să putem administra corect frontierele noastre și deci și migrația. Doresc să mulțumesc domnului Pavlic și raportorilor din umbră pentru tot efortul dumnealor Toată lumea pare să fie gata de a munci uh, eficace și rapid pe această temă. Am observat atât la Consiliu cât și la Parlament că există flexibilitate, se dă dovadă de flexibilitate, acest lucru e limbă în raportul domnului Pabrix și cred că ambii colegislatori sunt deplin angajați de a merge pe calea compromisului către o adoptare rapidă chiar dacă acest lucru nu va rezolva în întregime problema migrației care continuă, e ceva de ce avem cu toții mare nevoie, tocmai pentru a preveni situații similare de criză în viitor. Un aspect asupra care aș dori să vă atrag atenția e faptul că recent am primit avizul, uh, am primit avizul supraveghetorului de protecție a datelor european și uh, nu am putut avea o consultare uh, anterioară din cauza calendarului strâns, dar mulțumesc încă o dată uh, pentru textul de compromis care a încorporat deja o serie întreagă de sugestii ale um, supraveghetorului european de protecție a datelor și împreună cu raportorul din partea ADPS și cu președinția o să vedem cum putem prelua acest aviz atunci când vom uh, negocia mai departe pe marginea acestui raport. Nu veți fi surprinși că atât la Consiliu cât și în uh, proiectul de raport al domnului Pavrix, cam aceleași uh, probleme sar în ochi uh, evaluarea vulnerabilității, relația între vulnerabilitate și mecanismul de evaluare Schengen, contribuțiile obligatorii ale statelor membre, atât pentru a oferi resurse umane, cât și echipament tehnic pentru agenție, așa încât în mod eficace aceasta să își poată derula activitatea. Și pentru a o spune într-un mod oarecum simplistic, la Consiliu, pe parcursul discuțiilor, a existat o anumită tendință de a solicita tot mai mult prezența statelor membre în constituirea pazei, de frontieră și coastă europeană. Bunoară atribuind anumite responsabilități în bordul uh, de administrație al agenției. Uh, în raportul domnului Pavrix există, și asta în mod logic, mi se pare, o prezență sporită a Parlamentului. Se solicită responsabilitatea agenției, posibilul rol al Parlamentului în numirea, în procesul de numire a directorului executiv al agenției. Și ca să vă dau un singur exemplu, ce privește evaluarea vulnerabilității, în compromisul Consiliului se arată că statul membru vizat ar trebui să primească această evaluare de vulnerabilitate și în raportul domnului Pabric se arată că Parlamentul ar trebui să primească această evaluare a vulnerabilității și ambele piste pot fi compatibile. Însă astfel de discuții probabil se vor purta la trialog atunci când Libeș va fi stabilit poziția, așa încât să găsim echilibrul just, ținând seama și de echilibrul între instituții. Dar dacă, eu cred, dacă cred, dacă în continuare se dă dovadă de flexibilitate către compromis, eu cred că vom obține un acord care să poată satisface pe toată lumea. Și în acest context aș dori să vă informez că la Consiliu am participat în mod constructiv la discuții, așa cum o facem și aici. Uh, știți că la Consiliu s-a găsit o abordare comună tot ce pot să vă spun e că Comisia nu a, a acceptat nicio schimbare înaintată de Consiliu. Noi de la Comisie am vrea să știm mai întâi care, am vrea să știm mai întâi care e poziția Parlamentului și abia apoi ne vom face cunoscută o um, opinie asupra eventualelor modificări ale propunerii noastre și așteptăm deci cu interes să auzim astăzi și din partea raportorilor din umbră uh, opinia dumnealor pe marginea raportului domnului Pabrix și suntem gata să colaborăm așa încât în cadrul trialogurilor să obținem o, o soluție rapidă. Mulțumesc, domnule președintele. Acum, din partea președinției Consiliului, domnul Listerben, vă rog. Mulțumesc, uh, domnule președinte, distinși membri, vă mulțumesc că ne-ați invitat uh, la Strasburg uh, la prezentarea acestui proiect de raport și la dezbatere. Vreau să mulțumesc uh, raportorului Fabric și raportorilor din umbră pentru cooperarea pe care am avut-o. Nu voi uita comisia, desigur. Colaborarea a fost uh, foarte bună. Pentru Consiliu, și asta nu este o surpriză, dosarul este o, uh, o prioritate absolută din cauza situației la frontiera externă. Bineînțeles, președinția a stabilit termenul limită pentru luna februarie, și s-a decis deja că trebuie să accelerăm lucrările la acest dosar, tocmai pentru a găsi o înțelegere politică până la finalul uh, semestrului. Și suntem foarte dedicați uh, acestui demers. Sunt bucuros să văd că și celelalte instituții implicate sunt uh, dedicate găsirii acestui compromis. Um, Consiliul, într-adevăr, a accelerat activitatea de atunci și rezultatul a fost un acord pe text la nivel de Coreper săptămâna trecută. Având această înțelegere, președinția are mandatul uh, să înceapă negocierile cu Parlamentul și așteptăm cu nerăbdare să începem aceste lucruri. În ceea ce privește conținutul, desigur, cum a spus și Comisia și cum a spus și raportorul, au existat câteva elemente foarte importante pentru Consiliu iar și uh, trebuie spus că propunerea uh, a fost uh, foarte bună. Ce mai, cele mai importante schimbări au fost legate de principiul responsabilității împărțite. Credem într-adevăr că gestiunea, managementul Uh, frontierelor externe trebuie să țină responsabilitatea statelor membre, să fie o responsabilitate împărțită. De asemenea, uh, evaluările vulnerabilităților sunt importante și aici. Uh, rolul important care îi revine Comisiei trebuie subliniat și Consiliul va lua deciziile importante. Iarăși ce am menționat raportorul, legat de statele membre vizate, de a nu statele membre care nu au uh, urmat decizia luată anterior, și aici vorbesc despre suveranitatea statelor membre, e bine, aici instrumentul uh, s-ar putea fi uh, foarte eficace. Apoi, alte impo- lucruri importante, strategia privind drepturile fundamentale, mecanismele de protecție a datelor, încercăm să fim foarte aproape de propunerea Comisiei, am reușit de asemenea să preluăm uh, câteva dintre uh, problemele ridicate de autoritatea pentru protecția datelor. Uh, vorbesc acum despre avizul acestei autorități din martie. Pentru a încheia, așteptăm cu nerăbdare să cooperăm uh, cu raportorii, cu comisia, cu raportorii în umbră și așa mai departe, tocmai în vederea obținerii unei înțelegeri uh, până la finele semestrului. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Lugeri de la Frontex are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, distinși membri ai Parlamentului, vă mulțumesc uh, pentru invitație și pentru prilejul oferit de a vă împărtăși câte ceva din activitatea și experiența Frontex. Aș vrea să împart uh, prezentarea mea în două părți. Mai întâi mandatul, și în al doilea rând, în cea de-a doua parte, voi vorbi despre responsabilități. Desigur, uh, totul se bazează pe experiența agenției, uh, perspectiva operațională și ceea ce uh, am observat eu în calitate de director executiv în ultimele 15 luni. Mai întâi, în ceea ce privește mandatul, după cum am spus și alți vorbitori, nu pot decât să confirm importanța importanța evaluării vulnerabilităților de către statele membre și apoi importanța autonomiei agenției în punerea aplicare a acestei sarcini, cum ar fi evaluările de risc pe care le efectuăm astăzi. Este important ca agenția să aibă posibilitatea de a uh, duce la bun sfârșit evaluările vulnerabilităților. În ceea ce privește capacitățile, anul trecut am uh, observat tot felul de probleme, neajunsuri, uh, statele membre, agenția și Uniunea Europeană aveau nevoie de capacități mai mari, de echipament mai bun, de personal mai numeros, care ă, să poată fi desfășurat, ă, mobilizat la frontierele externe, fără întârziere. De asemenea, foarte important să existe aceste, ă, această rezervă de agenți care să aibă dotarea proprie, așa cum a propus și Comisia și cum se propune în, în text. Pot să vă dau și un exemplu cu privire la măsurile din luna trecută luate de Frontex. Am dezvoltat o posibilitate de a închiria aeronave sau de a cumpăra uh, sisteme de supraveghere aeriană, o metodă foarte utilă pentru a depăși problemele statelor membre care nu dispun de astfel de instrumente sau care nu pot pune la dispoziție astfel de instrumente. Apoi, uh, coordonarea strategică între statele membre este un element ce ține de strategie important. De exemplu, în prezent, Frontex nu obține informații cu privire la intențiile statelor membre de a își schimba uh, pozițiile uh, instituțiilor de observare la uh, frontieră, practic structurile de poliție de frontieră. Și aici lucrurile s-ar putea îmbunătăți la nivel de Frontex în ceea ce privește coordonarea ofițerilor de poliție la, la frontierele externe. Agenția nu numai că are probleme legate de migrație în prezent, dar evenimentele de anul trecut au uh, arătat nevoia unei uh, abordări uh, cuprinzătoare și, de asemenea, împărțirea, divizarea între cel de-al doilea și cel de-al treilea pilon. Trebuie depășită această problemă. După atentatele din noiembrie, Consiliul pentru Drepturile Omului a cerut Frontex să susțină statele membre în punctele fierbinți, la frontiere, practic. Și acesta este un exemplu uh, pentru modul în care s-a dezvoltat Frontex și modul în care și-a dezvoltat uh, colaborarea cu Europol și celelalte instituții de poliție. Este o chestiune sensibilă, propunerea este foarte ambițioasă. Nu pot decât să spun că, de exemplu, atunci când agenția susține un stat membru uh, în punctele fierbinți, când uh, polițiile de, ofițerii de poliție de frontieră sunt uh, mobilizați în zonă, ei au nevoie să poată obține acces la sistemele de date, la bazele de date cu, de exemplu cele cu privire la spațiul Schengen și alte uh, informații relevante pentru poliția de frontieră. Ar fi poate mai eficace și mai facil, mai transparent dacă agenția ar putea obține acces la astfel de baze de date. Bineînțeles, ținând cont și de responsabilități și de un sistem cuprinzător de monitorizare a accesului la aceste baze de date cu date personale. De asemenea, aș vrea să menționez cooperarea cu alte agenții, de exemplu cu Europol, care s-a îmbunătățit foarte mult, de exemplu prin proiectele Pedro, care sunt puse în aplicare în prezent în cadrul altor operații din Italia, Triton. Acesta este un exemplu de utilizare a datelor personale colectate de Frontex și transferate către uh, alte uh, organe de, organe de aplicare a legii. Trebuie să colaborăm și cu EASA pentru o gestiune echilibrată a frontierelor, iar Frontex este uh, Uh, pregătită să ducă la bun sfârșit această colaborare în cadrul uh, legal. Agenția uh, ar urma să fie și mai bine dotată pentru aceste cooperări. În ceea ce privește paza de coastă, în acest an, agenția va investi peste 100 de milioane de euro în operațiile maritime. Este una dintre măsurile cele mai importante pentru viitor tocmai în vederea îmbunătățirii colaborării cu pazele de coastă, dar bineînțeles și cu alte organe de poliție și bineînțeles cu um, vămile. Alte colaborări uh, pe care aș vrea să le uh, menționez, uh, Agenția pentru Siguranța Maritimă, există și aici un proiect pilot. Toate aceste lucruri arată că pe viitor va fi foarte important Uh, să existe aceste colaborări, tocmai pentru o gestiune mai bună a uh, frontierelor externe. Deci mai ales în zona de pază de coastă. Și acum uh, câteva observații de încheiere cu privire la responsabilități și drepturile fundamentale. Acestea sunt tot bazate pe experiența personală, în calitate de director executiv Frontex. Cred că este foarte important pentru o agenție precum Frontex să fie percepută ca responsabilă și uh, supusă unui control democratic. De aceea am fost invitat uh, foarte des să particip la ședințele acestei comisii, dar și la alte ședințe ale unor comisii ale Parlamentul European, dar și în parlamentele naționale. Și cred că au fost foarte utile aceste uh, prezentări, tocmai pentru a arăta răspunderea pe care o avem. Apoi, când vine vorba despre controlul uh, autorității uh, de protecție a datelor, a uh, ombudsmanului, a curții de conturi și așa mai departe, toate aceste lucruri sunt utile pentru o agenție pentru că ne ajută să Uh, acționăm în conformitate cu tratatele, cu legea și cu drepturile fundamentale. Pot să confirm totodată că, în calitate de director executiv, executiv am uh, resimțit nevoia că de a demonstra că suntem transparenți și responsabili. Ca încheiere, trebuie să spun că este vorba de o răspundere împărțită între statele membre și agenție. Desigur, câteodată este destul de dificil pentru alte instituții UE să înțeleagă, pentru alte state membre să înțeleagă acest principiu, dar este o zonă, un domeniu de activitate în care eu, în calitate de director, m-aș aștepta să existe o transparență pentru a vedea exact care sunt responsabilitățile. În timpul operațiilor comune, răspunderile responsabilitățile trebuie să fie foarte clare. Și arăt încă o dată că este important acest lucru pentru a avea o agenție eficientă. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Legeri. V-aș fi recunoscător dacă ați putea rămâne în sală pentru a auzi ce au de spus uh, ceilalți raportori. Frontex uh, are un rol esențial și sper că puteți rămâne pentru a-i uh, asculta. Înainte de a cuvântul membrilor, foarte pe scurt, aș vrea să-l ascultăm pe domnul Vierovski de la Autoritatea pentru Protecția Datelor. Mă bucur că mi oferiți acest prilej de a vă prezenta câteva recomandări ale Autorității pentru Protecția Datelor. Noi suntem autoritatea centrală care se ocupă de acest domeniu uh, la nivelul Uniunii Europene. Acesta este avizul uh, pe care l-am uh, depus în martie, un aviz legat de textul propus de comisie în uh, decembrie. Autoritatea uh, pentru protecția datelor, domnul Butarelli și cu mine, uh, considerăm că este importantă, este esențială conformitatea cu uh, criteriile legate de protecția datelor. Tocmai pentru a obține succesul acestei inițiative legate de paza de coastă. Uh, și totodată pentru a obține și uh, susținerea cetățenilor legată de acest sistem european. Crizele, uh, criza migrației și a incidentele teroriste din, din Franța au uh, înclinat balanța către un soi de intruziune mai mare și au supus Uniunea Europeană unei uh, presiuni enorme în vederea unor măsuri luării unor măsuri rapide pentru a ne asigura frontierele, a securiza frontierele și pentru a îmbunătăți sentimentul de siguranță în rândul populației. De asemenea, recunoaștem uh, nevoia uh, unor măsuri uh, rapide și potrivite. Uh, gestiunea migrației și combaterea infracțiunii și a terorismului, bineînțeles, sunt obiective legitime. Uh, și asta înseamnă totodată că autoritatea noastră, la o primă vedere, nu este în favoarea sau împotriva unor măsuri specifice care să uh, interfereze cu dreptul la sfera privată. Însă, rolul natural al autorității este de a uh, solicita decidenților politici să justifice uh, cu probe, cu dovezi foarte clare, nevoia unor in, intervenții specifice și de a demonstra proporționalitatea acestor măsuri. Regulamentul despre care vorbim ați, ar, ar putea crea o intruziune, uh, mai ales în drepturile personale ale migranților și refugiaților, care sunt până la urmă un grup uh, vulnerabil. Știm uh, de la Curtea de Justiție, care aplică criteriile cartei pentru inițiative similare, știm că în momentul când vine vorba despre drepturile fundamentale, ștacheta este foarte ridicată. Iar avizul nostru a subliniat uh, cinci temeri, cinci probleme legate de protecția datelor și a cerut uh, o îmbunătățire considerabilă a textului propus, tocmai pentru o conformitate cu principiile legate de protecția datelor și pentru a avea, până la urmă, un text mai limpede și mai rezonabil. Am avut mai multe întâlniri cu uh, Comisia și cu președinția olandeză, tocmai pentru a discuta pe marginea propunerii și pentru a integra recomandările noastre. Totodată am avut uh, prilejul de a vizita Frontex și uh, m-am întâlnit și cu domnul Jerry la Br- uh, Bruxelles. În primul rând, există îngrijorare cu privire la obiectivul dublu al acestei inițiative, și anume, pe de o parte, gestiunea migrației și, pe de altă parte, siguranța, respectiv aplicarea legii. Definiția limpede a acestor obiective Uh, ale prelucrării datelor personale sunt uh, esențiale pentru a avea o evaluare a uh, respectării criteriilor ce țin de protecția datelor. Dacă se urmăresc cele două obiective, e nevoie de o evaluare diferențiată ceea ce privește legitimitatea, necesitatea și principiul pro- proporționalității. Deci, noi recomandăm să se detalieze uh, mai bine și separat cele două obiective în text. Necesitatea și proporționalitatea unei prelucrări de date personale ar trebui să fie măsurată în prearabil, tocmai pentru a se verifica uh, adecvarea obiectivului respectiv. Și credem că se poate găsi o abordare echilibrată uh, respectiv un echilibru între obiectivul de a gestiona migrația pe de o parte și de a crește securitatea, uh, respectiv uh, pe de altă parte respectul pentru sfera privată și protecția datelor personale a migranților și refugiaților. Însă uh, noi nu vedem un progres făcut în această privință în poziția Consiliului. Apoi, în ceea ce privește siguranța legală și transparența, recomandăm să se lămurească Uh, amploarea activităților de prelucrare a datelor personale în cadrul unor operații comune, operațiuni comune. Și uh, sugerăm de asemenea să se listeze uh, în mod cumprinzător și specific categoriile de date care urmează să fie prelucrate de agenție. Solicităm de asemenea o împărțire foarte clară a responsabilităților între noua agenție care va fi supusă observ, uh, examinărilor noastre, și statele membre, astfel încât să nu existe confuzii în ceea ce privește răspunderile uh, când vine vorba de protecția datelor. Uh, de asemenea, domnul Lugeri a menționat aspecte ce țin de această observație. Circumstanțele în care datele sunt preluate, sunt înregistrate la frontieră, Uh, vor fi transmise agenției și astfel uh, uh, responsabilitatea agenției trebuie definită mai bine pentru că devine practic un soi de controlor. Și așa a spus și domnul Lugeri. Ceea privește transferul datelor personale în afara Uniunii Europene, în cadrul unor colaborări cu organizații internaționale sau cu state terțe pentru uh, anumite cazuri. Noi am uh, solicitat lămuriri uh, și credem că acestea au fost incluse de către Consiliu în, com- în poziția comună. Apoi, în ceea ce privește garanțiile pentru drepturile fundamentale, au fost, uh, ele au fost incluse în propunerea Comisiei. Vrem să subliniem încă o dată importanța um, informării uh, subiecților uh, în ceea ce privește drepturile personale, respectiv în cazul în, cazul în care ele sunt prelucrate. Infor, uh, migranții și refugiații trebuie să fie informați într-un limbaj simplu și în limba pe care o înțeleg. Trebuie să uh, se folosească un limbaj clar și să se evite limbaj uh, juridic complicat. Odată ce vom reuși uh, să impunem acest text nu va exista cale de întoarcere. Deci noi vrem să ne uh, oferim ajutorul colegislatorilor pentru a găsi soluțiile potrivite în uh, trialog în ceea ce privește aceste documente. Și în cele din urmă suntem conștienți de ultimele evoluții în zona migrației și siguranței interne, în ceea ce privește uh, pachetul și cele două comunicări uh, lansate de comisie, toate aceste inițiative sunt legate de uh, dosarul pe care îl discutăm astăzi și dacă va fi pus în aplicare, va implica numeroase îngrijorări cu privire la prelucrarea uh, datelor personale. De aceea noi uh, recomandăm o adoptare rezervată, uh, astfel încât să nu tratăm toți uh, resortisanții din state terțe ca fiind Eh, suspecți. Mulțumesc eh, Comisiei Libe pentru invitație, pentru eh, prilejul pe care l-am avut de a vă prezenta lucrarea, lucrările noastre. Mulțumesc Comisiei și președinției olandeze pentru schimbul de informații și discuțiile pe care le-am avut. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Viviorovski. Trecem la raporturi în umbră și pe lista de vorbitori avem aproximativ 15 membri înscriși. Este important, important să avem o dezbatere uh, bună pe această temă foarte de importantă, dar trebuie să țineți seama de faptul că este luni seara la Strasburg, suntem un pic obosiți, deci vă rog să vă um, menționați uh, aspectele cheie și apoi vom putea trece la celălalt punct de părerea de zi. Începem cu domnul Peter Niedermüller de la S&D. Mulțumesc, domnule președinte. Am înțeles, voi încerca să fiu succint. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc domnului Pabrix pentru proiect și pentru faptul că este dispus să coopereze. Înainte să discut detalii, aș dori să fac câteva remarci de natură generală. În primul rând, grupul meu sprijină în linii generale ideea de a înființa o astfel de pază europeană de coastă și de frontieră. Însă oare va fi un nou instrument prin care va, vor fi ținuți uh, migranții în afara Europei? E nevoie de o abordare holistică asupra migrației. Apoi, propunerea comisiei este foarte ambițioasă. Propunerea a venit foarte rapid, deci uh, nu este formulată foarte clar în anumite domenii, iar acest neajuns trebuie să fie corectat. Apoi, rolul Parlamentului European este acela de control democratic asupra acestei noi agenții și are un rol și în procedurile de luare de decizii. Parlamentul este colegislator în domeniul de justiție și afaceri interne și de aceea Parlamentul European trebuie să joace rolul care este atribuit în tratate. Mai doresc să menționez câteva aspecte care sunt importante pentru mine. În primul rând, responsabilitatea partajată. Propunerea comisiei nu este deloc clară cu privire la cine este responsabil pentru ce, când și unde. Responsabilitatea pentru acțiunile agenției alături de statele membre nu este foarte clar, este ambiguă, mai ales în ceea ce privește returnările, drepturile fundamentale, protecția datelor și relația cu statele terțe. Eu salut efortul domnului Pabrix de a încerca să clarifice propunerea comisiei, însă, în opinia mea, este nevoie de clarificări și mai avansate. Apoi, ă, în al doilea rând, un ă, birou pentru returnări. Se propune înființarea unui asemenea birou în textul comisiei. Eu cred că am transmit un mesaj greșit dacă această nouă agenție s-ar putea transforma într-o agenție de returnare. În al treilea rând, drepturile fundamentale. Salut drepturile, uh, propunerile Comisiei în acest sens. Sunt un punct de plecare foarte bun. Însă mă îngrijorează un lucru. Cine își asumă responsabilitatea pentru încălcările anumitor drepturi fundamentale. Salută abordarea raportorului în acest domeniu și apoi aș dori să trec la chestiunile care țin de salvare și aș dori să spun că această agenție primește foarte multe noi puteri, însă se spun foarte puține lucruri despre aspectele de căutare și salvare Acestea ar trebui să fie o prioritate. Astfel, vor putea avea loc operațiuni cuprinzătoare de căutare și de uh, salvare. Astfel, aceste operațiuni vor putea face parte din sarcinile centrale ale agenției. Apoi, aș dori să vorbesc despre structura agenției. Directorul executiv joacă un rol foarte important în, com- în propunerea comisiei. Bordul de gestiune, management, ar avea o influență importantă asupra unor chestiuni delicate. Parlamentul și uh, Consiliul și uh, Comisia joacă un rol important, însă se pare că în această propunere rolul Parlamentului European este mult redus. Dacă directorul executiv are un rol atât de mare, atunci Parlamentul European va trebui să aibă un rol mult mai important în supravegherea agenției. Nu în ultimul rând, transparența bugetară. Noua agenție, în propunerea Comisiei, va avea o putere foarte mare în ceea ce privește returnările. Dacă dorim să ne asigurăm că prioritățile noastre pentru agenție nu sunt sub, subminate de opacitate bugetară, trebuie să ne asigurăm că liniile bugetare care sunt create pentru această agenție vor detalia cât de mult cheltuie această agenție pe returnări, pe hotspot-uri și pe căutări și salvări. Numai astfel vom putea lua decizii informate cu privire la cât de adecvat este să creștem fondurile pentru agenție. Mulțumesc. Helga Stevens din partea ECR are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru acest proiect de raport. Sper că munca noastră de până acum este un semn bun pentru cooperarea noastră pe viitor. Este clar pentru noi că acest, acest regulament trebuie să fie de înaltă calitate și trebuie să fie adoptat cât mai curând. Uniunea Europeană nu mai poate trece printr-un an ca anul trecut. De aceea este esențial să avem instrumentele necesare ca să facem față presiunilor la care ne așteptăm pe lunile și anii care urmează. Uniunea Europeană are nevoie de un mecanism prin care să apere granițele externe, prin care să identifice slăbiciunile, să ia măsuri um, hotărătoare și să reducă riscurile asupra zonei Schengen. ECR sprijină, în linii mari, um, propunerile raportorului. Aș dori să ajungem la un echilibru, în așa fel încât să ne asigurăm că Frontex și Comisia pot asista statele membre în apărarea granițelor externe și, în același timp, să ne asigurăm de respectarea suveranității statelor membre. E nevoie de un vot cu majoritate calificată pentru a emite decizii în Consiliu. Decizii care țin de aceste măsuri noi luate de Frontex. Dacă anumite state membre refuză să accepte anumite măsuri, ar trebui să existe anumite pedepse. Statele membre care au o graniță comună cu statul membru respectiv, ar trebui să poată închide granița Schengen. Pazele de coastă din diversele state membre trebuie să coopereze mai bine. Pazele de coastă, adică. Însă nu este, exact, nu este foarte clar impactul asupra um, bugetelor statelor membre. Un element cheie este nevoia de a partaja informații. Statele membre trebuie să poată partaja informații în momentul în care se identifică anumite slăbiciuni. Aceste informații trebuie să fie partajate și cu Frontex este important ca statele membre să transmită informații în sistemele relevante la nivel european. Mecanismele de monitorizare și cerințele de evaluare a slăbiciunilor din această propunere sunt elemente foarte importante. Uniunea Europeană trebuie să înceapă să creeze politici care pot să preîntâmpine uh, problemele, nu doar să reacționeze la ele. Trebuie să ne gândim la posibile crize din viitor. De aceea e nevoie să revizuim foarte bine mecanismul de evaluare, în așa fel încât să nu treacă prea mult timp până când să revizuim aceste noi reguli. Încă o dată îi mulțumesc raportului pentru munca sa și aștept să cooperăm. Vă mulțumesc! Din partea ALDE ia cuvântul Natalie Grisbeck. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun câteva lucruri în numele grupului nostru. Aș dori să vă readuc aminte de anumite lucruri fundamentale care țin de spațiul Schengen. Suntem convinși că spațiul Schengen nu poate funcționa decât dacă granițele externe sunt controlate și protejate așa cum trebuie. Există oarecare ironie amară să descoperim faptul că la 30 de ani după crearea acestui spațiu Schengen, trebuie să descoperim toate aceste lucruri. Trebuie să apărăm spațiul Schengen, este una dintre cele mai importante realizări ale Uniunii Europene. Dacă încercăm să apărăm Europa ca un spațiu fără frontiere interne, atunci, în mod clar, trebuie să consolidăm și să ne apărăm frontierele externe. Este esențial pentru Europa și, mai ales, este esențial pentru europeni, nu doar pentru agenții economici, ci și pentru cetățeni, pur și simplu. Cetățeni care, noi așa, doresc să trăiască într-un spațiu cu o identitate comună care respectă diversitatea culturilor lor. Uh, în ceea ce privește responsabilitatea partajată, nu avem foarte mult timp în această seară să intrăm în detalii, însă în calitate de raportor nouă pentru ALDE aș dori să subliniez un lucru. Noi sprijinim în mod de evident această propunere de regulament pentru crearea sistemului de pază europeană de frontiere și de coastă. Considerăm că este o primă etapă indispensabilă. Este un pas în direcția cea bună un pas tocmai în direcția de a europeniza protecția frontierelor externe. Vom mai reveni prin amendamente asupra anumitor chestiuni. Anumiți uh, șefi de stat vorbesc despre această pază de coastă și de frontieră ca și cum uh, ar fi o soluție magică pentru toate problemele noastre care țin de migrație. Aș dori să vă aduc aminte că foarte mulți, mai ales din grupul meu, au cerut deja de foarte multă vreme o revizuire a Frontex, în așa fel încât Frontex să fie consolidată și să aibă un buget mai bun. Însă încă mai avem mult de lucru. De asemenea, de foarte multă vreme am cerut tocmai crearea unui astfel de sistem de pază europeană de frontieră și de coastă. Deci ne considerăm că propunerea actuală merge în direcția cea bună, o sprijinim și aș dori să uh, vorbesc pe scurt despre câteva chestiuni. Comisia a propus acest, acest aspect federal. Și se preconizează o, o intervenție directă asupra puterilor statelor membre. Noi am dorit să înțelegem mai bine cum am putea să abordăm problema opoziției pe care au declarat-o deja anumite state membre față de această propunere. Apoi, propunerea conține crearea unui centru de analiză de riscuri și evaluarea vulnerabilităților frontierelor statelor membre. Am înțeles diferența între cele două concepte, deci e nevoie de o supraveghere constantă asupra situației, pe de o parte, și pe de altă parte, ceva care să permită declanșarea mecanismului în articolul 18. Uh, Însă eu mă întreb, oare nu ar fi mai eficient să avem un singur centru care să evalueze în timp real cum stau lucrurile pe teren și apoi, nu în ultimul rând, aș dori să spun un lucru. Salut munca foarte eficientă și foarte rapidă a raportului nostru. Apreciez mai ales faptul că încearcă să împace toate punctele de vedere și pe el îl preocupă eficiența noi agenții. Și aici mă îngrijorează eliminarea bordului de management. Și atunci mă întreb dacă nu cumva să ajungi la un dezechilibru în sânul agenției. Nu aș dori să mă mai întind cu vorba, deoarece anumite chestiuni au fost menționate deja de antevorbitori. Mai sunt câteva aspecte care mai trebuie analizate, salvările, deci aspectele umanitare, de exemplu, și întreaga problemă cu așa zisul birou de returnări și, bineînțeles, apărarea drepturilor fundamentale. Dar toate aceste aspecte deja au fost menționate adineaori de către colegi. Vă mulțumesc. Raportorul din umbră pentru verzi este Ska Keller. Te rog. Mulțumesc. Nu? a dorit să luați cuvântul înaintea mea? Președintele, îmi cer scuze. Sunt un pic obosit. Așa se pare că scrie aici și veți vedea și în ordinea de zi. Deci îmi cer de două ori scuze și acum eu dau și vina pe administrație. Deci mai întâi Marina Albiol pentru GUE iau cuvântul și îmi cer scuze. Mulțumesc foarte mult. GUE Angel niciodată nu a fost de acord cu existența Frontex. Scopul Frontex nu este să salveze vieți, ci chiar din potrivă este o agenție de control a frontierelor, pentru apărarea frontierelor. Frontex consideră că migrantul este un inamic. Este un uh, element important în această imagine a Europei fortăreață. Frontex va deveni un instrument și mai inuman și nu vor exista garanții că respectă drepturile omului. La ora actuală, putem vedea care sunt consecințele uh, acestei idei de Europa fortăreață, Europa zidurilor și gardurilor. Nu putem să ignorăm realitatea, nu putem să purtăm această dezbatere ca și cum la ora actuală nu ar fi mii de persoane care suferă și trăiesc în condiții inumane. Consecințele sunt mii de oameni care au murit în Mediterana, refugiați și refugiate care au fost atacați la frontieră și mii de persoane deportate. Iată care sunt consecințele acestui model Europa Fortăreață, din care face parte tocmai această agenție Frontex. La ora actuală nu avem nevoie de un mai mare control al frontierelor. Nu avem nevoie de mai mulți polițiști la frontiere, nu avem nevoie de o mai mare externalizare a frontierelor, în așa fel încât țări precum Turcia să fie temnicerii noștri. Nu avem nevoie de mai mult Frontex. Nu avem nevoie nici de un Frontex vechi, nici de unul nou. Avem nevoie de căi legale și sigure de acces în Europa, în așa fel încât nimeni să nu își riște viața pe mare. Avem nevoie să se respecte dreptul internațional și să se respecte drepturile omului. Eu nu văd toate aceste lucruri în propunerea din fața noastră. De aceea nu mi este clar un lucru. Informarea asupra drepturilor și mecanismul de reclamații vor intra în, funcțion, în funcțiune pe mare sau în momentul în care sunt deportați oamenii în Turcia? Când vor fi informați imigranții cu privire la drepturile lor? Propunerea aceasta, practic, tratează imigranții ca pe niște criminali. Întregul text al propunerii face legătura dintre imigrație și lipsa de securitate. Practic, aproape că se face legătura dintre imigrație și terorism. Se spune că pentru a menține securitatea în spațiul Schengen este nevoie să apărăm granițele externe. Dar de ce să le apărăm? Acești oameni nu sunt inamicii noștri, ei sunt oameni care vin în Europa ca să își facă un viitor pentru ei, pentru copii și pentru copiii lor. Acest text, în mod clar, a fost redactat de persoane din extrema dreaptă. Noi, cei de la GUE-NGL, nu suntem de acord nici cu nevoile, nici cu obiectivele, nici cu spiritul întregii acestei, acestei întregi propuneri. Se pare că cei de la Consiliu au propus ca această propunere să se denumească altfel, să se spună că agenția este pentru returnare sau pentru deportare sau pentru deplasarea forțată a persoanelor. Și vă aduc aminte că deplasarea forțată a persoanelor este un delict. Deci noi vom prezenta amendamente care vin din această direcție și noi practic dorim să modificăm întreaga propunere. Vă mulțumesc. Mulțumesc și acum uh, SCA are cuvântul. Um, mulțumesc uh, raportorului, mulțumesc pentru toți cei care au luat cuvântul. Am câteva întrebări cât se poate de concrete către comisie, dacă ne mai pot răspunde. La articolul 26, 2b, vă referiți la faptul că Frontex ar trebui să ofere informații statelor membre despre state terțe, statele terțe de returnare, dar nu se specifică ce tip de informație Frontex poate transmite statelor membre. E vorba de situația generală și EASO face astfel de rapoarte pe țară. Despre ce informații vorbim mai exact aici? Apoi, tot se vorbește despre zonele hotspot. ce fel o zonă hotspot e diferită de un hotspot? E sau nu e un hotspot? Care e diferența între cele două concepte? Iată, deci două întrebări cât se poate de punctuale. Din punctul nostru de vedere, în calitate de verzi, vom introduce o seamă de amendamente chiar dacă unele uh, teme mm, pe care le-am abordat în ședințele raportorilor din umbră le-am văzut incorporate în raport și mulțumesc raportorului în ce privește drepturile fundamentale. Bună oară! Mulți colegi au menționat consolidarea rolului uh, misiunilor de um, căutare și salvare, special în ce privește activitatea bazei de coastă. Ce privește Parlamentul, uh, Uh, sigur, se solicită un rol sporit al acestuia în numirea directorului executiv. Dacă această persoană uh, va căpăta încă și mai multe puteri, atunci trebuie să ajustăm procedura cu aceea pe care noi o avem și pentru alte agenții. Pentru noi mai e important și să nu permitem returnările din state terțe E adevărat, avem returnări către state membre, dar dacă Frontex trebuie să se ocupe și de returnările din state terțe către al patrulea rând de țări, dacă Frontex ar trebui să se ocupe de acestea, atunci va fi foarte, foarte greu de controlat orice formă de uh, respectare a drepturilor omului și a demnității umane. Vom introduce amendamente și în ce privește responsabilitatea agenției. Întotdeauna aceasta a fost o problemă cheie la Frontex nu e limpede cine e responsabil. Uh, statul membru care uh, găzduiește, care trimite, Frontex sau cine. În ce privește mecanismul de reclamații, vom introduce amendamente pentru a alinia această procedură cu raportul pe care am avut onoarea să-l redactez împreună cu Roberta Mețola și cred că ar trebui uh, toate aceste elemente să convergă către regulamentul Frontex. Apoi, care sunt posibilitățile de intervenție ale Frontex împotriva voinței statelor membre. Am menționat și mai de mult această problemă. Apoi, cred că ar trebui să facem tot ce putem pentru a ține seama uh, pe deplin de avizul autorității europene pentru protecția datelor. Am înțeles că acest aviz nu a fost la dispoziția Comisiei înainte de a-și formula propunerea, dar comentariile primite între timp trebuie incorporate. Apoi, încă două întrebări, poate mai puțin concrete, dar totuși se menționează faptul că Frontex are drept sarcină și asigurarea siguranței interne. Și m-aș adresa domnului Ligeri deopotrivă comis și comisiei. În ce fel putem controla. Bun, putem controla dacă cineva introduce sau nu arme în UE, dar uh, frontiera nu reflectă întreaga securitate internă. Și cum înțelegeți, deci, uh, această sarcină acordată Frontex? Pra- practic, Frontex trebuie să asigure întreaga siguranță internă a Uniunii Europene. Mi se pare un lucru straniu. Apoi, S-a citat problema bugetului și pentru noi asta aduce anumite implicații dacă Frontex primește competențe noi și totul se petrece așa cum Comisia a prevăzut, atunci la ce cifră estimați nevoile bugetare ale Frontex anual? O cifră aproximativă ne-ar fi de folos. Mulțumim! Acum pentru FDD domnul Coranu este aici, însă doamna Wimberg va lua cuvântul în numele său. Tack för ordet, herr ordförande, och tack för informationen. Det är ganska... Vă mulțumesc. Sunt foarte multe informații pe care le-am primit, multe informații de asimilat cu această nouă agenție de pază europeană, uh, de coastă și de frontieră. E o reacție imediată, dacă vreți atunci când tot întreg sistemul pare să se fi prăbușit, Frontexul de acum ar trebui să controleze frontierele externe, dar 98% uh, din timpul uh, activităților Frontex sunt petrecute în activități de căutare și salvare și nimeni nu se ocupă de fapt de frontierele externe Nimeni nu spune că această nouă agenție se va ocupa în special de frontierele externe maritime ale UE. Ce vor face ei în afară de search and rescue? Toți spunem că suverenitatea națională va fi afectată, dar o va face acest oficiu, această agenție va avea dreptul de a acționa și a desfășura pe teritoriile naționale propriile forțe. Uh, și mă întreb cine și cum va decide că intervine într-adevăr o problemă în cadrul evaluării, așa cât în statul membru să trebuiască să intervină agenția. În termeni practici și chiar și în termeni economici, mă întreb cum se vor derula lucrurile. În Suedia, noi dorim să returnăm 85.000 de oameni în adică anii care vin. Această agenție va veni și ne va ajuta în termeni practici și economici cum sunt gândite lucrurile aici. Iată ce aș vrea să știu. Mai mult decât atât. Cred că statele membre ar trebui să-și poată controla propriile frontiere, iar Frontex-ul cel de azi ar trebui să se ocupe de frontierele externe. Președintele, mulțumesc raportorilor din umbră. Acum domnul Lebroton din partea ANF. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, trebuie să mulțumesc domnului Pabrix pentru a fi condus foarte bine lucrările noastre. Acest text se leagă de criza migratorie fără precedent care se confruntă UE. Agenția Frontex până acum nu a fost deloc în măsură să facă față, ci din potrivă și-a dovedit ineficacitatea, iar acum trebuie înlocuită printr-o altă agenție, o agenție de pază europeană de frontiere și de coastă. Textul inițial era foarte preocupant în ce privește suveranitatea statelor membre. Acum, grație uh, eforturilor uh, noastre tuturor sub conducerea domnului Paprix, textul a fost ameliorat. Faptul că a fost eliminat uh, Consiliul de Supraveghere din cadrul agenției va înlătura o parte din birocrație. S-a insistat mult asupra faptului că agenția vine în sprijinul statelor membre uh, mai degrabă decât de a acționa în concurență și se uh, citează adesea termenul asistență oferită statelor membre, ori limba franceză e un cuvânt plin de umilință și mm, mi se pare că e potrivit. Agenția e responsabilă în fața Parlamentului și a Consiliului. În plus, evaluarea vulnerabilității pe care o va efectua va fi transmisă uh, ambelor instituții europene. În plus, ofițerii de legătură, care sunt un fel de spion până la urmă, vă rog să-mi scuzați expresia, uh, agenției statele membre, deci acești ofițeri de legătură nu vor mai fi prezenți în toate statele membre, pentru că cei care nu au frontiere externe, statele membre care nu au frontiere externe, nu trebuie să aibă ofițeri de legătură. Pentru mine aceasta ține de transparență, dar cu toate acestea, mm, uh, ameliorările nu rezolvă pentru mine problema de fond. Uh, ofițerii de legătură sunt prevăzuți în continuare în toate statele membre. Sunt un fel de spioni care uh, vor plasa statele membre sub tutela agențiilor pentru inacceptabile. Valoarea vulnerabilității efectuată de agenție e, din punctul meu de vedere, la fel de inacceptabilă atunci când un stat are probleme E legitim ca acesta să discute cu statele vecine și așa încât soluții comune să poată fi găsite, dar de a plasa Situația unui stat sub supravegherea unei simple agenții este, din punctul meu de vedere, inacceptabil, cu atât mai mult cu câte valoarea vulnerabilității ar putea duce la niște consecințe concrete în ce privește decizia directorului executiv, care va invita statul membru să ia măsuri de corectare a situației. Un alt lucru inacceptabil pentru mine e rezerva de intervenție rapidă pusă la dispoziția agenției. E o centralizare excesivă a mijloacelor și a resurselor. Eu cred că în cadrul unei cooperări liber consimțite ne putem imagina că un stat va sări în ajutorul altui stat și fără a proceda la această rezervă. Apoi, ajung la articolul cel mai deranjant, articolul 18, acțiunea urgentă, care în realitate permite Uniunii Europene să intervină în manieră autoritară atunci când, un, atunci când un stat nu ia măsurile de corectare preconizate de către agenție. Ei bine, a intervenit aici o ameliorare, trebuie să mulțumim încă o dată domnului Pabrix. La început, comisia era cea care ordona, executa, <laughs> ca să spunem așa, uh, statul meu printr-un act de punere în aplicare de execuție Uh, acum Consiliul o va face printr-o majoritate calificată, însă aici este o încălcare a suveranității statelor membre care este absolut inacceptabilă atât pentru mine cât și pentru întregul grup pe care îl reprezint. Și aș termina prin niște remarci mai generală. Secolul 21 Uh, constată revenirea în forță a statului națiune. Textul dumneavoastră nu ține seamă de acest episod istoric și, prin urmare, nu va face decât să consolideze euroscepticismul în diversele state membre. Am avut un exemplu recent în țările de jos, curând va, veți vedea ce se va întâmpla și cu Brexit. Și voturile pe care dumneavoastră le numiți populiste sporesc, între timp e vorba mai degrabă de un vot suveranist. Președintele, vă mulțumesc pentru răbdare. Dacă ați putea să vă limitați la intervenții de două minute, v-aș fi îndatorat, pentru că lista este încă lungă și aș dori ca să oferim timp comisiei, poate Frontex și Consiliu să răspundă la sfârșit, inclusiv o concluzie domnului raportor. Vă rog, prin urmare, să respectați timpul de vorbire de două minute. Domnul Coelho. Queria começar também por agradecer ao colega. Mulțumesc, domnule președinte. Doream să-i mulțumesc și eu colegului nostru Pabrix, care într-un timp record a reușit să reacționeze într-o situație de urgență și, într-adevăr, Parlamentul trebuia să reacționeze astfel Așa cum și alții au spus-o înaintea mea, acest text este un pas în direcția cea bună, fără a aduce însă soluții la problemele noastre și va fi nevoie de alte măsuri. Câteva observații, dacă îmi permiteți. Aș sublinea întâi un lucru. Există o diferență între noul sistem Schengen și noul sistem de valoare a vulnerabilității, așa cum e prevăzut aici. Unul nu înlocuiește pe altul, dar în ambele situații e vorba de a consolida încrederea cetățenilor. E bine, atunci, care va fi câmpul de aplicare al fiecăruia dintre aceste două instrumente? Uh, va fi vorba de complementaritate, îndrăznesc să sper eu. Cred că, în ce privește valoarea vulnerabilității, este foarte important să subliniem un lucru, anume, dacă o agenție care se va afla la manete și va conduce întregul proces, pentru că cu vechiul sistem de valoare Schengen am constatat că există uh, lacune, slăbiciuni. Acum, în ce privește suspendarea unui stat membru din spațiul Schengen, e un lucru limită, dar această prevedere există deja în regulamentul Schengen. Regulamentul, în orice caz, nu trebuie să folosească pentru a evita un mecanism care există deja, care a fost creat uh, printr-un alt act juridic. O a treia observație. Baza de frontieră va trebui în viitor să joace un rol mai activ în uh, operațiunile de returnare. O politică credibilă de returnări e reversul medaliei, reversul unei politici generoase de primire și de azil. Ambele merg împreună. În fine, domnule președinte, v-aș atrage atenția și atenția Comisiei în special asupra unui punct, anume Trebuie să spunem limpede că această agenție trebuie să fie legată de regulamentul 656 din 2014 în ce privește supravegherea operațiunilor Frontex, îndeoseb operațiunile Search and Rescue. Aplicarea acestui regulament 656 trebuie să fie automatică. E interpretarea mea. Dacă Comisia Europeană are o altă interpretare juridică, atunci în regulamentul noii agenții trebuie să includă o dispoziție care să arate clar că agenția e vizată de acest regulament 656. Doamna Marilor Istina, acum. Mulțumesc, Claude. am uh, sentimente foarte partajate. Toți știm că e nevoie de acest lucru, e nevoie să consolidăm uh, Schengen, să păzim mai bine frontierele, criza are nevoie de soluții și așa mai departe. Dar pe de altă parte, încă nu avem o înțelegere comună a deciziilor ce privesc politica de azil și nu văd cum putem lua o decizie finală asupra noului sistem fără a ști în ce fel va evolua politica comună de azil. Suntem cu toții de acord că acestea sunt cele două fațete ale aceleași monede. Returnare și azil. E o nouă formă de solidaritate sau nu? Noua politică de azil, pe de altă parte, Area de aplicare a acestui instrument, a acestei agenții, nu e clar definită. Care e scopul? Uh, paza de frontieră și de coastă, așa cum știm, <laughs> în momentul de față, la nivel statal, are diverse funcții. Uh, e numai și numai pentru acest val de migrație sau pentru alte tipuri de activități, pentru a suplimenta activitatea pazei de coastă a statelor membre în situații normale. Și uitându-ne la frontierele Schengen, e o situație complet diferită dacă ne uităm la frontiera cu Rusia și frontiera din Mediterana. Problemele, soluțiile sunt complet diferite în aceste două zone, ca să dau doar acest exemplu. Domnul Pabrix a fost ministru de apărare în țara sa și poate să înțeleagă uh, care presiunea de la uh, granița cu Rusia, Polonia, Estonia, Finlanda și așa mai departe. Acest nou sistem operațional vizează și situații de acel gen sau nu? Eu cred că trebuie ca lucrurile să fie cât se poate de limpezi și să spunem că nu ne referim și la amenințări militare, pentru că aici beneficiem de cooperarea cu NATO și e cu totul și cu totul altceva. Cred că e nevoie de a formula cât se poate de limpede și clar funcția acestei agenții și să stabilim relația între politica de azil și această pază de frontieră și de coastă. Uh, de ce avem până la urmă nevoie pentru a consolida frontierele resurse umane, dar, pe de altă parte, de soluții tehnice. Acest lucru putem constata în Grecia și oriunde. Sistemele de înregistrare și o seamă de alte lucruri. În fine, <laughs> protecția datelor. Revenim de unde am plecat. Cu tot respectul față de autoritățile noastre, de, alte noastre autorități de protecție a datelor, lucru fundamental este de ce tip de date avem nevoie și în ce scop. Nu uh, putem uh, aborda migrația cu date mm, valabile pe trei luni pentru a uh, trata situațiile de urgență. E nevoie de date pe termen lung în ce fel vom constitui o astfel de bază de date solidă pentru a trata problema migrației. Uh, constatăm acum că înregistrarea este foarte, foarte lentă, uh, dar datele necesare pentru eventuala integrare sau relocare încă tot nu sunt colectate în această primă etapă. Deci există încă foarte multe, foarte multe semne de întrebare și suntem departe uh, de a fi gata de o soluție comună. Mulțumesc! Marie Cristin Vergie acum. Mie mi se pare că în această comisie avem dezbateri tot mai suprarealiste. De ce? Pentru că discursele pe care le aud uh, spun că mai multă Europa e bine și pe același text alții spun uh, lucrurile sunt dramatice, Uh, prejudicem puterile, suverenitatea statelor membre. Tema esențială pe acest text e cine ce face. Știm cu toți aici că statele membre sunt geloase, țin foarte mult la competențele lor și mai ales când e vorba de a respecta drepturile fundamentale. Doar atunci când apare o problemă. Atunci, gata, vina e a Uniunii Europene, în special când e vorba de terorism. Parlamentul trebuie să voteze de urgență PNR sunt uh, franceze, eu am văzut ce s-a întâmplat în Franța, PNR-ul nu ar fi putut împiedica atentatele de la Paris. Se pare că avem o problemă la frontiere, o criză a migranților. Eu nu sunt de acord cu acest termen și am să revin. Dar cine controlează frontierele azi? Uniunea Europeană sau statele membre? Unde sunt mijloacele, resursele umane, mijloacele financiare? 13 miliarde pentru securizarea frontierelor din anul 2000 încoace, iar preocuparea noastră ar trebui să fie controlul utilizării acestor bani pentru a vedea în ce fel statele membre au folosit banii pentru a-și proteja sau nu frontierele. Și mă întreb aici, de fapt, noi ce discutăm? Trebuie să evităm ca migranții, ca refugiații pentru că practic avem de-a face cu o criza refugiaților, e vorba de 60 de milioane de refugiați și strămutați în lume, Uniunea Europeană e depășită pentru că ar trebui să primească un milion, adică 0,2% din populația ei. Nu-mi vine să cred că articolul 18 nu e prezent pentru a verifica dacă statele membre își controlează sau nu frontierele dacă statele membre respectă dreptul internațional, dreptul european, în materie de protecția drepturilor migranților și a refugiaților. Și aici Parlamentul European ar putea să accelereze lucrurile, dar noi alergăm orbește înainte, creând o nouă agenție care nu va face nimic până data viitoare. Cristin Răvo acum. Mulțumesc, domnule președinte. Am să mă exprim mai succint, dar uh, colegul meu uh, a prezentat foarte bine punctele esențiale. Am intervenit mai, de mai multe ori în comisie asupra unui punct. Și ar trebui să introducem amendamente aici pentru că nu au fost propuse în raport. Deocamdată e vorba de cooperarea cu statele terțe și acordurile de muncă. Articolul 53 din proiectul de regulament arată că noua agenție va putea coopera cu autoritățile competente ale statelor terțe în cadrul unor acorduri de muncă, așa cum e cazul azi pentru Frontex. Dacă punem în aplicare acestor acorduri impune celor două părți respectul drepturilor fundamentale ale solicitanților de azil și ale migranților, astăzi nu avem niciun mijloc de a verifica acest lucru și acest lucru nu e o obligație. Așa cum Peter și Niedermüller o spunea și pe această temă, Parlamentul trebuie să poată exercita un control parlamentar în ce privește acordul. Trebuie să fie informat înainte de încheierea acestor acorduri și uh, în manieră regulată în ce privește punerea lor în aplicare. Solicităm un raport anual în acest sens. Din punctul meu de vedere, nu e doar Comisia cea care ar trebui să aprobe aceste acorduri, ci și Parlamentul. Ar fi astfel asigurat controlul democratic și transparența. E vorba și de finanțarea proiectelor de asistență tehnică pe care Comisia le-ar lansa în state terțe. În plus, trebuie să precizeze clar că mecanismul, de, uh, mecanismul plângerilor, în uh, articolul 72 al regulamentului, se aplică și convențiilor de muncă. Pe de o parte, Parlamentul, în rezoluția sa, adoptată în decembrie luna trecută, în ce privește raportul special al Ombudsmanului European și Frontex, nu putem reduce acest mecanism de reclamații la o simplă procedură administrativă care nu ar fi decât simbolică. Uh, trebuie să antreneze sancțiuni reale în cazul încălcării drepturilor fundamentale. Aș adăuga că observatorii statelor terțe invitate de agenție să participe la operațiuni comune la frontierele externe trebuie de asemenea să fie avute în vedere. Va trebui pus în aplicare articolul 35 în ce privește formarea uh, agenților de pază de frontieră și de coastă. Trebuie să aibă toate instrumentele necesare pentru a identifica și a se ocupa de persoanele vulnerabile, în special victimele traficului de ființe umane. Vă mulțumesc! Mulțumim, Ana Gomez. În 2013 m-am ocupat de raportul din Subcomisia pentru Siguranță și Apărare și am, uh, am susținut ideea unui astfel de serviciu de pază, dar uh, acum sunt șocată să văd obiectivele subliniate în acest proiect. Pentru că avem trafic la granițele maritime? Da, avem. Avem o problemă de trafic cu arme. Însă nu există nicio temere exprimată acolo. Poluarea. Nu suntem Eh, deloc eh, îngrijorați de poluare, într-adevăr. Alte te, eh, îngrijorări cu privire la atacuri cibernetice. Singura temere se pare că se singura temere e îndreptată împotriva migranților și asta e strigător la cer. Sunt de acord cu GUE, așa este textul, e o agenție de deportare care se propune prin acest text nu e niciun fel de um, efort de căutare și salvare inclus în obiective și în ciuda faptului că avem deja în prezent o misiune la fața locului care a salvat deja 9000 de vieți doar anul trecut. Datorită acestei misiuni care acționează sub guvernanța legii internaționale a spațiului maritim. Deci este un element uh, esențial al acestei misiuni. Și acum e vorba chiar de mai puțin să se, de mai puțin decât se face în prezent. Și practic, deși s-au salvat atâtea vieți, există și limite Practic, traficanții de acolo uh, sunt uh, pe cale de a alunga misiunea misiunea Sofia. Ă, eu susțin ideea unui serviciu de pază de coastă, dar nu așa cum a fost propus și nu cu aceste caracteristici. Mai ales în prezent, în acest moment în care avem acordul UE-Turcia, și sunt sunt convinsă că acest acord este ilegal, imoral și nu poate fi pus în aplicare. Dar ce văd acum? Vorbim despre salvarea Schengen? Văd eu oare Comisia și Comisia, eh, Comisia și Consiliul să ridice vreun deget împotriva statelor eh, membre care se opun Schengen prin eh, introducerea controlelor la frontiere? Văd eu vreo măsură împotriva acestei crize din Grecia? Haideți să nu ne păcălim singuri, e o rușine ce se întâmplă. Deci, uh, sunt în favoarea unui astfel de serviciu, dar nu în numele meu să se facă o astfel de agenție de deportare. Mulțumesc. Următorul vorbitor. Aud ce am spus colegii mei. Haideți să vă spun cum văd eu lucrurile. Avem uh, o situație în care este nevoie de un control mai bun al uh, frontierelor externe. Avem state membre care acționează sub presiune și care au dificultăți când vine vorba de un control uh, bun. E vorba de solidaritate. E vorba de o dezvoltare comună a Frontex, tocmai pentru a continua aceste operațiuni de salvare, pentru a combate traficul și traficanții care îi exploatează pe uh, refugiați și azilanți E nevoie de instrumente instituționalizate mai bune și uh, e nevoie de un control mai bun. Deci asta am înțeles. Și sunt de acord cu colegii mei. E nevoie de un text mai clar. Și salut raportul domnului Pabrix pentru că oferă o claritate mai, mai profundă care sunt competențele fiecărui stat membru și ale agenției. Am ajuns acum la miezul problemei. Uh, trebuie să se salveze suveranitatea statelor, dar să li se ofere totodată un sprijin uh, cât mai mare. Și cred că în acest raport se vorbește de operație, operație de urgență. S-a reușit acest lucru în Consiliu, s-a luat decizia cu o majoritate calificată și, uh, de asemenea, trebuie să fim de acord cu planul, cu toții de acord cu planul propus de agenție. De asta am înțeles eu, nu? Apoi, e nevoie de mai multă claritate, într-adevăr, dar aici este și un lucru dificil când statul membru nu poate uh, oferi o gestiune uh, rezonabilă și nu pune în aplicare planul operațional, atunci Consiliul are o ultimă soluție, poate uh, recomanda pe baza unei propuneri a Comisiei să uh, uh se reintroducă un control uh, la frontiere, într-un stat sau mai multe state membre pe o durată de șase luni și uh, dacă uh, statul nu reușește să stopeze fluxul migraționist, atunci uh, cu acordul lor se poate reinstitui acest control. Și salut acum faptul că noua agenție ar asista statele membre când vine vorba de repatrieri. Dar acum dacă ultima decizie cu privire la repatrieri eh, nu va fi la nivel de stat, ei bine, eu salut acest lucru. În continuare, consider că mai este un lucru care trebuie lămurit, și anume modul în care statele membre vor fi obligate să uh, ofere patrule la frontieră și dotarea tehnică, resursele ce țin de personal uh, și cum vor putea pune toate aceste lucruri la dispoziția agenției. Uh, Aș, uh, aștept cu nerăbdare colaborarea cu raportorul, este foarte important dosarul. Mulțumesc, doamna Vaneli. Mulțumesc, domnule președinte. Nu prea mă pot identifica cu modul în care Europa își dorește gestiunea frontierelor. În orice caz, proiectul european trebuie să fie unul uh, eficient și rapid. Eu cred că ar trebui să vorbim acum și despre Uh, elemente sau epitete precum uh, echitabil și transparent. De aceea am câteva întrebări pe care aș vrea să le adresez domnului Pabrix. Vreau să-i mulțumesc pentru raportul domniei sale și de asemenea domnului Legerii la Frontex, pentru că sunt câteva lucruri care stârnesc îngrijorarea în ceea ce privește reforma Frontex. Competențele, spațiul de manevră pe care îl au aceste echipe de intervenție rapidă, se pare că ele pot interveni în statele membre când vine vorba de repatrieri, chiar dacă nu există acordul statului uh, membru respectiv. Există chiar state membre care se opun acestor repatrieri. Am putea arunca mai multă lumină asupra acestor aspecte, vă rog? Dacă vom asista la un fel de salt instituțional, așa cum a spus colegul de la ALDE, ei bine, aici este vorba de fapt despre uh, pași care țin de centralizare și nu au nimic cu federalizarea, așa cum o văd eu. În al doilea rând, competențele se pare că există confuzie aici. Uh, se uh, face o confuzie între politica de azil și combaterea terorismului. Mi-e imposibil să urmăresc aceste idei. Atunci când domnul Legeri vorbește despre uh, alipirea celor doi piloni, 1 și 2, nu înțeleg uh, la ce se referă. Când vine vorba de anumite garanții, atunci când o agenție care are un singur ofițer care se ocupă de apeluri atunci când vine vorba de încălcarea drepturilor omului. Cum ar putea o astfel de agenție să se asigure că se pune în aplicare politica ce ține siguranța internă și externă? Deci, dacă vine vorba de uh, activități stăruite în state membre, atunci e vorba de politică externă. Mulțumesc, domnule președinte. S-au spus deja foarte multe lucruri. Voi încerca să fiu succintă. Dacă suntem cu toții de acord că frontierele externe ale statele, statelor membre sunt uh, frontiere europene, atunci bineînțeles că avem cu toții o răspundere și vom încerca să avem această agenție europeană, care este un lucru bun, dar care este până la urmă obiectivul acestei agenții? Asta nu este foarte clar. Dacă vrem să avem o agenție europeană, uh, atunci bineînțeles că avem nevoie de mai multe reguli comune și de o colaborare mai extinsă și mai bună între statele membre, pentru că altfel nu este posibil ca uh, angajații agenției să-și facă treaba și vreau să mă concentrez acum pe trei domenii suplimentare față de cele menționate. Suntem de acord că la această agenție este nevoie de mai mulți experți uh, în limbi străine, în uh, infracționalitate și așa mai departe. Unii vor, vor lucra în agenție, alții vor uh, lucra în statele membre și vor fi mobilizați de statele membre la frontieră. Vorbim de, stat, de bazele de date. Avem într-adevăr o situație în care toți acești experți diferiți vor avea acces în orice moment la orice bază de date națională cu orice scop și care este tipul de acces la astfel de baze de date. Este un acces uh, complet, este un acces ascuns, nu am înțeles procedura. Și apoi am uh, câteva temeri cu privire la puterile agenției. Uh, lipsesc anumite reguli de bază și, de asemenea, am câteva rețineri față de puterile directorului agenției. Parcă nu este supus cum trebuie unui control democratic. Și, în al treilea rând, acum nu este o întrebare legată de procesul de- decizional și rapiditatea lui. De ce trebuie să decidem foarte repede atâta timp cât implementarea de către statele membre nu a avut loc? Lipsește desăvârșire. Cum am putea crede că transferul de date de la un stat la altul va funcționa? Dacă vedem cum anumite state membre nici nu trimit uh, funcționa, agenți în uh, Grecia, tocmai pentru a se înregistra aceste date. Trebuie să înregistrăm toate datele personale ale celor care sosesc acolo. Dar unele state membre nici nu trimit oameni acolo. Și cum putem crede că vom reuși să reușim prin acest act normativ dacă în practică nu se întâmplă nimic? Deci sunt și rămân o serie de întrebări fără răspuns. Și prima mea întrebare este dacă vom face o astfel de agenție, ar trebui să ne concentrăm pe o legislație bună mai degrabă decât pe o legislație făcută pe genunchi. Și uh, toate astea acum din bugetul actual, îmi cer scuze, dar acum mă întreb care va fi suma prevăzută pentru toate celelalte domenii în care este nevoie de investiții. Deci mai, e, mai trebuie să găsim răspunsuri la foarte multe întrebări. Bun. Aș vrea să rezum ceea ce spunea de mai devreme. statele me, uh, uh, membrii comisiei și raportorii din umbră au uh, prezentat în amănunt pozițiile grupurilor politice și că a existat un, cred că a existat un feedback foarte bun pentru raportor. A meritat această rundă de intervenții, chiar dacă este foarte târziu, luni seara, știu că oamenii sunt obosiți, dar a meritat, având în vedere calendarul foarte restrâns pe care îl avem la acest dosar. Voi ruga acum raportorul să ia cuvântul. Știu că avem timp până la 9 și jumătate. Nu vreau să vorbesc doar eu. Deci dacă am putea să fim succinți, domnul Fabrix mai întâi, dar înainte de a-i da cuvântul, au existat câteva întrebări specifice, unele au fost retorice, adresate Comisiei și autorității pentru protecția datelor, dar cred că am putea oferi Comisiei prilejul de a răspunde. Poate foarte pe scurt uh, ar trebui să-i dăm cuvântul Comisiei și mai cui domnului Legeri, care a ascultat cu răbdare ceea ce ați spus și apoi voi reveni la raportul, dacă sunteți de acord. Sunteți de acord, domnule Fabrics? Deci foarte pe scurt domnul de Coister și apoi domnul Legeri și apoi voi reveni la domnul Fabrics. Deci vă rog uh, să ascultați acum domnul de Coister. Well, thank you, Mr. Chairman. I'll try to be very... Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu succint, dar nu sunt sigur că am înțeles întotdeauna despre ce este vorba în fiecare întrebare și care sunt retorice și care nu sunt. Președintele, da, deci când spun că anumite întrebări au fost retorice, este că vreau să spun că oamenii vor înainta amendamente pe acele chestiuni pe care le-au menționat. Dar aveți vreo două, trei minute să răspundeți. Domnule Coester, da, voi încerca să trec prin întrebări și să dau anumite explicații. În ceea ce privește responsabilitatea partajată și team acum că s-ar putea ajunge la situația în care anumite elemente nu, sunt, nu fac obiectul niciunei răspunderi. Când vorbim despre responsabilitatea partajată, e bine, statul membru are responsabilitatea principală pentru gestiunea frontierelor. Sarcinile de care s-ar ocupa noua agenție sunt înșirate în mod clar în propunere. În orice situație ar fi foarte clar cine este responsabil pentru ce. Pentru drepturile omului, pentru respectarea acestora. Nu există niciun fel de portiță. Dacă textul de articolul 7 nu este clar, suntem pregătiți să îl rescriem, dar acolo e nevoie de claritate într-adevăr. Aspectele sociale au fost menționate de mai mulți vorbitori. Articolul 7 descrie sarcinile agenției și aici ne referim în mod clar la urgențele umanitare, la search and rescue. Toate acestea pot face parte din acțiunile care pot fi întreprinse de către agenție. Domnul Coelho s-a referit la legea mării din uh, uh, 2014 și aceste chestiuni sunt menționate în mod explicit în planul operațional. Nu am uitat deloc de această obligație a statelor membre să respecte regulamentul respectiv și și agenția va trebui să respecte acest regulament în momentul în care își definește planul operațional. Mai mulți s-au întrebat următorul lucru. Dacă este nevoie de acțiuni urgente în virtutea articolului 18 și statele membre nu cooperează, să fie foarte clar un lucru. Frontex sau noua agenție nu va putea să-și trimită trupele dacă statul membru vizat nu cooperează în uh, acord, în plan operațional. Deci, la sfârșitul zilei se va respecta întotdeauna suveranitatea statelor membre. Ne mulțumește să constatăm că atât raportorul cât și Consiliul, în momentul în care se merge în această direcție cu articolul 26 din uh, codul uh, frontierelor, statele membre care trebuie să ia măsuri, dar nu le iau și nu cer asistență, atunci Comisia poate propune Consiliului să recomande reintroducerea controlelor la frontierele interne. În ceea ce privește bugetul, au fost mai multe întrebări. Cele mai importante chestiuni sunt următoarele. Pentru 2016, subvențiile acordate Frontex au fost de 238 de milioane. Aici se ține seama de creștere din 2015, consolidarea, triplarea bugetului Triton și Poseidon, în așa fel încât să se consolideze programul de salvare de vieți în larg. Până în 2020, vom ajunge la 322 de milioane. Deci este o creștere, dar nu aș spune, nu aș spune că este o creștere fundamentală față de nivelul destul de ridicat de la ora actuală. Se prevede că și pentru staff și pentru personal ar fi o creștere de la, de la 100 la 200 de membri și ar fi nevoie și de anumite măsuri de lungul anilor, în așa fel încât agenția să poată face față creșterii de personal. Eu nu sunt un specialist în uh, chestiuni bugetare, că, pentru că s-a vorbit despre anumite linii bugetare separate, însă autonomia financiară a agenției ar putea fi afectată la rândul ei. Trebuie să analizăm mai îndeaproape această chestiune. Însă, în mod normal, există o singură linie bugetară pentru astfel de agenție controlul parlamentar este posibil în baza documentului unic de programare, care are o componentă anuală și una multianuală. Controlul poate fi exercitat și prin raportul de activitate care este înaintat Parlamentului. Apoi, câteva întrebări foarte clare. Cu privire la articolul 26, informațiile pe care le-ar putea oferi Agenția Statelor Membre în cazul returnărilor. Pentru noi, această prevedere este o referire generală la obligația de informare. Este generală. Poate fi responsabilitatea autorităților din statele terțe să obțină documentele de călătorie, un exemplu. Și apoi, în ceea ce privește zona de hotspot, atât raportorul cât și Consiliul au definit acest concept, au spus că acest concept politic de hotspot ar trebui să beneficieze de definiție concretă în text. Atât raportul domnului Paprix, cât și textul de compromis de la Consiliu conține un fel de definiție. Să fie clar un lucru. În momentul în care un stat membru se confruntă cu o presiune atât de ridicată la granițele sale externe, se poate adopta această abordare a hotspoturilor. Însă un hotspot, în, strict, în sens strict, este punctul unde sosesc oamenii. Apoi punctul uh, unde sunt primiți, centrul de înregistrare, unde au loc verificările sanitare, în momentul, locul unde uh, sunt uh, luate amprentele, poate fi o altă locație. Dar rămâne de văzut care va fi definiția concretă a acestui concept în negocierile între Parlament și Consiliu. M-ați rugat să fiu subțin, domnule președinte, sper că, cel puțin la întrebările foarte specifice, am putut da un răspuns. Președintele, da, îmi pare rău că trebuie să vă iau cuvântul, dar se pare că anumiți membri doresc să plece. Sper că nu pleacă din cauza răspunsurilor mele, spune domnule Castor. Nu, nu e nicio problemă. Domnul Legere, știu că veți fi și la întâlnirea raportorului umbră de mâine. Vă mulțumesc pentru faptul că ați ascultat intervențiile colegilor, dar dacă aveți anumite comentarii cu privire la întrebările care v-au fost adresate în mod specific, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să răspund la o întrebare care viza rolul agenției în ceea ce privește securitatea la granițele externe. Rolul agenției, la ora actuală, nu este doar de a verifica și de a monitoriza chestiunile de imigrație, mai ales de imigrație neregulamentată. Noi avem un rol și în lupta împotriva criminalității organizate, jucăm un rol de asemenea din ce în ce mai mare în lupta împotriva terorismului. Aș dori să vă dau câteva exemple recente care au influențat rolul agenției. Avem nevoie de un cadru juridic mult mai clar. De exemplu, În ceea ce privește punerea în aplicare a indicatorilor comuni de risc la frontierele externe, după atacurile teroriste de anul trecut, Consiliul a cerut Comisiei și Europolului să pună la punct astfel de indicatori, în așa fel încât să fie identificați luptătorii străini, potențiali. Aici nu vorbim despre străini, nu vorbim despre uh, persoane fără cetățenie europeană, vorbim despre cetățenii europeni care pleacă din Uniunea Europeană se duc în țări unde pot fi antrenați între ale terorismului și apoi se pot întoarce în Uniunea Europeană. Frontexului s-a solicitat să contribuie în acest uh, domeniu și ni s-a cerut să punem la punct anumite bune practici pentru punctele de trecere la frontieră. Nu vorbim doar despre hotspot-uri sau despre imigrație ilegală. Ne referim la punctele de trecere obișnuite, unde uh, intră călători din exteriorul Uniunii Europene, în aeroporturi, în porturi și așa mai departe. Am dezvoltat uh, cooperarea noastră și cu Europol. în viitor, dacă avem o zonă de circulație liberă, frontiera externă ar trebui să fie utilizată ca un filtru, unde să fie detectate potențialele amenințări. Nu mă refer la imigranți sau la străini, dar iată, dacă un cetățean european este căutat în sistemul judiciar de către poliție într-un stat membru, este păcat dacă nu îl putem opri în momentul în care părăsești Uniunea Europeană. Frontex trebuie se presupune că sprijină statele membre la frontierele externe, la punctele de trecere a frontierei, în mod legal, sau la așa numitele hotspoturi. Rolul nostru este de a coopera cu agențiile de aplicare a legii, de exemplu cu VAMA, cu poliția, și de asemenea, noi trebuie să furnizăm anumite, anumite informații Eurojust și Europolului. Astfel am pus noi la punct această abordare cuprinzătoare în care nu există un prim sau un al treilea pilon, ci avem doar obiectivul de a asigura funcționarea corectă a frontierei externe. În ceea ce privește politica de returnări, confirm cele spuse de reprezentantul Comisiei. rolul Frontex, probabil în viitorul acestei agenții, va fi acela de a sprijini statele membre în punere în aplicare a acordurilor de readmisie cu statele non, care nu aparțin Uniunii Europene. Este o chestiune esențială și aici se face legătura și cu abordarea așa numită hotspot. Dacă sunt identificați așa cum trebuie imigranții în hotspot, atunci datele personale care au fost culese la sosire pot fi utilizate. Ele pot servi la identificarea imigranților la returnare. Agenția de imigrări a început să ajute statele membre să obțină uh, documentele de uh, călătorie și le se pasările. Domnule Jerry, am, aș dori să vă întrerup aici. Veți veni la întâlnirea raportorului în mâine și știu că veți fi implicat foarte mult în tot acest proces. Din rațiuni de timp, aș dori să-i dau cuvântul unui Pabrix. Cât mai sunt uh, prezenți în sală raportorii numărul. Domnule Pabrix, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, stimați colegi, pentru toate comentariile și întrebările dumneavoastră. Am constatat că multe dintre întrebări au primit un răspuns din partea comisiei. Multe dintre întrebările dumneavoastră au fost abordate deja la discuțiile cu raportorii din umbră și cu ceilalți participanți la întâlnirile noastre. Există răspunsuri la majoritatea întrebărilor dumneavoastră. Ca încheiere aș dori să spun un lucru. Continuăm, bineînțeles, să muncim. Ar fi naiv să spunem că data de astăzi adoptăm un document. Evident, nu vom face acest lucru. Continuăm să lucrăm la document. Dacă vin propuneri uh, bune, atunci ele vor fi discutate la întâlnirile cu raportorii în umbră și cu celelalte părți importante în acest proces. Câteva aspecte aș dori să subliniez, în așa fel încât să nu uităm de contextul în care ne situăm. După cum am spus la început, acest, această propunere nu este o soluție magică, nu este un panaceu, nu putem rezolva toate uh, Uh, soluțiile, toate problemele noastre europene prin acest uh, regulament pentru o nouă agenție. Este un prim pas care ne va ajuta să facem pașii ulteriori. Și pe doamna Sipel o pot asigura că dacă adoptăm acest dosar, el va fi pus în aplicare. Va fi nevoie să fie pus în aplicare. Și vă spun acest lucru deoarece îl cred cu sinceritate. Da, avem nevoie de un compromis eficient în Parlamentul nostru. Parlamentul nostru este compus din grupuri foarte diferite. Anumite grupuri ar dori să se reînființeze granițele naționale și să se dizolve în Europeană, iar alte grupuri ne spun că nu avem nevoie de controle la frontieră. Dar trebuie să ajungem la un compromis, unul care să fie eficient. Și trebuie să ajungem la un astfel de compromis într-o perioadă de timp relativ scurtă ezitarea, întârzierile nu sunt garanția unei decizii bune întotdeauna. Cred că putem reveni asupra altor aspecte în momentul în care vom fi purta discuții la nivel de raportori din umbră și cred că dacă colaborăm, în lunile care urmează vom putea ajunge la un compromis satisfăcător. Și domnul Lauristin am menționat anumite chestiuni pe care sunt dispus să îi le explic în mod personal. Mulțumesc, domnule Pabrix. Într-adevăr, termenul pentru amenament este foarte scurt. 20, 20 aprilie este termenul pentru amenamente, la ora 14. Întotdeauna oferim și o oră limită în momentul în care avem un termen atât de scurt. Mulțumesc membrilor pentru colaborarea lor, mulțumesc și pentru faptul că au rămas Uh, până la această oră, într-o lună la Strasburg. Și acum vom reveni la ultimul punct de pe ordinea de zi, și nume condițiile de intrare și de ședere al resursitisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, schimb de elevi și așa mai departe. Raportarea este doamna Cecilia Wikström. Cred că tocmai a consumat o bară, un baton de cereale ca să reziste. Cecilia, ești pregătită? Are you, are you still eating? Are you energized? Încă mănânci? Te-ai energizat? Fără alte introduceri, termenul de depunere a amendamentului este 13 aprilie, dar uh, te rog, Cecilia. Mulțumesc, Claude, dragi colegi. Unii dintre dumneavoastră părăsesc deja sala și Sper că cei vizați mai pot rămâne câteva minuțele. A trecut ceva timp de când am discutat despre studenți și cercetători și presupun că mulți dintre colegi au trecut la alte subiecte după ce am aprobat uh, rezultatul trialogurilor într-o largă majoritate, doar cu câteva luni în urmă. Dar în această seară aș profita de ocazie de a, pentru a mulțumi Comisiei Președinției Luxemburgheze a Consiliului și întâi de toate tuturor raportorilor din umbră din echipă. De la acordul politic, uh, revizuirea juridică a textului a avut loc. Consiliul a adoptat recent versiunea finală a textului, ceea ce înseamnă că acum mingea din nou în terenul nostru pentru a finaliza acest pachet. Calendarul implică un vot în comisia noastră pe 28 aprilie și un vot în plenară în uh, plenara 1 din luna mai. E asigur pe colegi că nimic din părțile substanțiale ale directivei nu s-a schimbat pe parcursul acestei proceduri tehnice de revizuire juridică. E vorba practic de uh, revizuirea ling- juristilor lingviști. Însă, Rezultatul politic, practic, e același ca cel uh, pe care îl obținusem în urma trialogurilor. Acestea sunt de la sine înțelese, dar, repet totuși, e un pas tehnic necesar, cel de acum, tocmai pentru a închide dosarul în procedura de lectură rapidă. Acest lucru trebuie făcut, chiar dacă noi am crezut că am terminat deja. Colegii vor primi lista de vot, la fel ca data trecută. Sigur, sper că toată lumea va putea susține această inițiativă importantă, așa încât Europa să poată atrage pe cei mai uh, strălucitori studenți și cercetători, asigurându-se că rămâne un continent competitiv într-o lume globalizată și prin această directivă eu cred că am reușit să obținem compromisuri bune care simplifică procedurile și elimină multă, multă din birocrația birocrația uh, cu care se ciocnesc cei care doresc să vină în Europa. În același timp, uh, și acest lucru merită subliniat, oferă statelor membre instrumentele pentru a preveni orice încercare de abuz în sistem. Câteva succese cheie. Area de acoperire a directivei acum e lărgită, include um, stagiarii și voluntarii. Mobilitatea intra-UE va spori și va fi simplificată atât pentru studenți, cercetători și, cercetători și membrii familiilor acestora. Uh, Membrii familiilor vor avea dreptul de lucru atunci când se, de muncă atunci când se vor afla în UE, iar studenții la rândul lor vor avea un acces sporit la piața forței de muncă. Acum introducem un sistem ce va permite studenților și cercetătorilor dreptul de ședere cel puțin 9 luni legal în UE după ce și-au încheiat studiile, tocmai pentru a își găsi un loc de muncă sau a lansa o afacere, așa încât ei să poată să Eh, și aducă contribuția după formarea lor. Și sistemul OPER va fi inclus în directivă, chiar dacă este o categorie opțională, dar este pentru prima dată când OPER sunt incluși în orice instrument juridic UE, ceea ce le oferă pentru prima dată o anumită protecție. Din prisma abuzurilor, mă refer. E important să asigurăm drepturile elementare fiecare. Acum, când dezbaterea ă, pe migrație se concentrează pe aspecte de azil, este important să reușim în mod progresiv să oferim și teste legislative în ce privește migrația legală. Iar acest dosar, acest pachet se referă exact la acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult și deoarece este foarte târziu și am discutat de multe ori tema, mai spun doar că aștept cu interes votul care va fi fără îndoială pozitiv. Mulțumim, Cecilia. Am menționat termenul de depunere a amendamentelor, spune președintele. Am o slăbiciune pentru migrația legală. Sunt o sare foarte dificile din punct de vedere legislativ, cu tot ce se petrece în momentul de față. Deci aș dori să îmi exprim aprecierea pentru cei șapte colegi care, într-un mod foarte elegant, au rămas Uh, aici în sală și v-au ascultat. La fel, uh, membrii personalului și ați ascultat uh, acest punct de pe ordinea de zi. Unii chiar doresc să intervină. Nu cred că pot permite acest lucru. Ați fost eleganți prin simpla prezență. O faceți pentru Cecilia, nu pentru noi. Chiar doreați să interveniți? Foarte pe scurt, doamna Corațabil pentru că reprezint cel mai mare grup politic din, PP, din Parlament, PP-ul, și trebuie să mă exprim acest regulament și această directivă sunt foarte importante și le susțin. O susțin foarte mult pe doamna raportor și ați lăudat uh, munca excelentă și a președinței. Nu voi uh, vorbi foarte mult, dar vreau să vă explic de ce este de important. Pentru că nu înseamnă a deschide o nouă cale de migrație legală către Europa, ci e de a atrage și a reține talentele de care avem mare nevoie în Uniunea Europeană. E vorba, până la urmă, de ocupare, competitivitate și creștere. Am reușit să obținem un compromis care simplifică procedurile, înlătură birocrația și acest lucru e bun. E bine ca studenții uh, și specialiștii să poată să rămână în Europa după studiile lor și să se deplaseze între statele membre, pentru că până acum asta era o problemă. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. A fost foarte subțită, nu așa? Nu, foarte bine spus. Tania Fayon și Cristin Vergea, la fel de scurt, vă rog. Ana Maria a deschis portița discuțiilor suplimentare, dar ca raportor din umbră Eh, pe acest dosar. Trebuie să mulțumesc Cecilie și tuturor celorlalți colegi pentru că a fost o muncă grea, dar e unul din rarele texte care deschide căi sigure și legale către Europa, unul din puținele texte pe care am reușit să le obținem și de aceea este foarte important. Cecilia, știu că ai făcut o treabă excelentă, a fost un compromis dificil de obținut cu toată lumea, dar acum e aproape gata. Mulțumesc! Marie Cristin? Promit, domnule președinte, foarte pe scurt. Uh, publicul este sever în ce privește politicile Uniunii Europene pe tema migrației, dar de data asta nu vom avea nicio problemă în a vota și noi pentru acest text, pentru că, în mod evident, merge în direcția cea până Vreau doar să spun că ținând seama de restul politicilor europene, ce privește migrația, va trebui să facem ceva mai multe eforturi să atragem tinerele talente, pentru că realitatea de azi e că foarte mulți tineri din țările din Sud pleacă să-și facă studiile în Australia, în Canada, în Statele Unite, în Turcia chiar, mai degrabă decât în Uniunea Europeană. Deci eu văd asta ca un progres pentru alte politici migratorii, e tot ce vreau să vă spun. Mulțumesc, Marie Cristin. Bine spus. Ana, un ultim cuvânt. Aș vrea să mă adaug două dimensiuni. Vom permite celor care se vor întoarce cândva în țara lor să ajute la reconstrucția țărilor. În Portugalia, acum 140 de studenți sirieni aduși de președintele nostru, George Sampaio. Aceștia erau studenți care au venit tocmai pentru a dobândi acele competențe care să îi ajute să-și reconstruiască țara într-o bună zi când se vor întoarce în ea. Și e interesul acelor țări, nu al nostru neapărat. Un alt lucru foarte important am aflat mm, nu e doar o cale pentru migrație legală, ci mai mult decât atât, uh, ne dăm seama că acordând prioritate reunificării familiilor acestora, e și trebuie să fie o prioritate. E ceea ce solicită și ei și familiile. Și poate că acest lucru va putea fi uh, reflectat în dosarul Cecile. Există puncte la diverse, nu? Atunci, următoarea noastră ședință e pe 12 aprilie la 11 și 15 minute, adică mâine dimineața. Mulțumesc tuturor! Mulțumesc, Cecilia!